Ladies Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Dacă doriți să participați la reuniunea noastră. Thank you very much. This is an opportunity for us to have a hearing on the... Avem ocazia de a organiza o audiere privind parteneriatul uh, transatlantic privind investițiile între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii cu uh, tema centrală achizițiile publice, provocările și oportunitățile pentru cei doi parteneri. Bun venit invitațiilor noștri și celor care ne urmăresc pe internet. Aceste negocieri privind acordul TTIP sunt uh, deosebit de importante pentru Comisia IMCO, care are competențe privind uh, protecția consumatorilor, standardizarea și, printre altele, achizițiile publice, subiectul audierii noastre de astăzi. Îi spun bun venit și președintelui Comisiei uh, INTA, comisie cu care împreună în uh, februarie 2015 am organizat o audiere care a avut ca temă standardele privind protecția consumatorilor, moment în care decisesem că urmează să discutăm la un moment dat ulterior și achizițiile publice, ceea ce facem exact uh, astăzi. Comisia Europeană își dorește o armonizare a normelor diferite prin acest uh, acord eu voi prezida prima parte a acestei uh, audieri. Domnul Lange, din partea Comisiei INTA, va prezida a doua parte a uh, acestei audieri și dau cuvântul domnului Lange, dacă dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Într-adevăr, subiectul achizițiilor publice face parte din negocierile TTIP și poate reprezintă punctul crucial al acestor negocieri. Cred că știți că Uniunea Europeană își dorește să aibă acces la piața achizițiilor publice din Statele Unite ale Americii, care uh, reprezintă 12% din uh, produsul intern brut al Statelor Unite ale Americii. Al Americii. Există legislația Buy American, și alte acte legislative care uh, exclud companiile europene de pe piața achizițiilor publice americane. Această audiere este una foarte oportună pentru că um, orașul meu natal, Hanofra, urmează să fie vizitat peste weekend de președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Barack uh, Obama. Sper că acest lucru va da un nou uh, în bold acestor negocieri care nu au ajuns la o viteză de croazieră și accelerarea negocierilor este necesară dacă ne dorim ca ele să se încheie pe parcursul administrației Obama. Ne aflăm, de urmare, într-un moment cheie al procesului de negociere a acestui acord și ne bucură faptul că putem avea astăzi un schimb de opinii aprofundat privind piața achizițiilor publice. Prima parte a acestei audieri va fi prezidată de copreședinta acestei audieri, doamna Ford. Vom discuta aspectele pieței interne, deschiderea pieței achizițiilor publice în, Uniunea Europeană. A doua parte a acestei audieri, prezidată de mine, va discuta modul în care se desfășoară aceste negocieri, și posibilitățile existente pentru a avea acces la piața achizițiilor publice din Statele Unite ale Americii într-un mod lipsit de discriminare și transparent. Experții invitați sunt uh, prezenți, am avem un panel echilibrat din punctul de vedere al uh, parității, al a, uh, echilibrului de gen. Mulțumesc. Primul vorbitor este domnul uh, Filip Citroen, apoi domnul Sian Jen, din partea Asociației Echipamentului Maritim și domnului Daniel Baso din partea ETUC. Cred că fiecare dintre dumneavoastră veți avea șapte minute și vă rog să respectați timpul acordat și dau în primul rând cuvântul lui Filip. Merci, Madame le Président. Merci. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc celor două comisii, IMCO și INTA, pentru invitațiile pe care mi le-au trimis. Am uh, pregătit uh, un PowerPoint în engleză, așa că voi vorbi în limba engleză, dar aș spune câte ceva înainte ca prezentarea să fie afișată pe ecrane. Eu nu le văd, <laughs> sunt în spatele meu prezentate aceste planșe. În sfârșit, vreau să vă spun că pentru noi această negociere TTIP este deosebit de importantă, deoarece multe firme din cadrul UNIFE, vă rog să prezentați în continuare, multe firme de la UNIFE sunt prezente pe piața americană și, sau își doresc să intre pe piața americană. Însă, așa cum vedeți, 40 și 84% uh, um, la sută, um, din uh, cota piaței se află în Europa și sunt, reprezintă mai bine de 50% din producția mondială feroviară. În următorul uh, slide puteți să vedeți toate firmele care activează în Statele Unite. Nu o să intrăm în detalii, însă cel mai important este că sunt și uh, firme care sunt conștiente că această piață este în expansiune. Această piață va crește cu 3% în următorii ani și vom ajunge la probabil 22 de miliarde de dolari americani Acestea sunt perspectivele. Creșterea pentru noi a fost importantă și uh, asta se vede și din uh, noul raport pregătit uh, de o consultanță care vizează piața feroviară americană. Um, piața americană a fost caracterizată de probleme pe piața pentru pasageri, dar piața fretului am uh, transportului de marfă este foarte dinamică. Există însă o serie întreagă de probleme în ce privește achizițiile publice. Multe firme stabilite în Statele Unite se confruntă cu probleme legate de achizițiile publice, tot felul de probleme și știu că comisiile dumneavoastră sunt conștiente de aceste obstacole. În primul rând, uh, e vorba de angajamentele luate în cadrul OMC-GPA, numai 37 de state americane sunt acoperite și anumite aspecte din cadrul transportului și tranzitului de masă nu sunt acoperite în aceste achiziții publice. Problema este cu nivelul federal. Pentru Statele Unite avem acel Buy America Act care vizează Federal Transit Administration, deci tranzitul federal. Uh, și care acoperă, de fapt, 60% din materialul rulant. Și pentru cealaltă administrație americană, Federal Railroad Administration, uh, avem un procent de 100%. Mai sunt și alte cerințe și stringențe la nivel de fiecare stat. De pildă, California a dat o lege numită AB 1097, care este mult mai strictă decât Federația Federală. Pe următoarele slide-uri vedeți uh, evoluțiile recente din sectorul uh, feroviar. În ultimele luni am văzut că există presiune politică pentru a uh, crește conținutul intern sau cerințele pe plan intern, dar la nivel federal. O, iar derogările, excepțiile, sunt greu de obținut. Sunt greu de obținut. La sfârșitul lui 2015, Congresul American a adoptat FAST, Fixing American Surface Transportation, un program de 305 miliarde de dolari pe 5 ani. Nu numai pentru feroviar, care reprezintă 10% creștere uh, pe preferință internă adică pentru anul fiscal 2020 uh, vom ajunge la 70% acoperire internă în achizițiile publice din domeniul feroviar. Nu e bine pentru noi asta, bineînțeles, și trebuie să mai știți că au revenit în atenție propuneri pentru a crește acest, uh, aceste cerințe, deci pentru operatori interni, cu până la 100%. Este vorba de o lege numită Grow America Act, care este în discuție la Congres. Situația este destul de îngrijorătoare, foarte îngrijorătoare la sistem, în, la nivelul statal, pentru că există o serie de cerințe eh, locale și tendințe de a avea mână de lucru locală, cum a fost cea de la Chicago, în contractul de la Chicago, și Departamentul de Transporturi pregătește o, o reglementare care uh, vizează o preferință geografică la angajare, care permite pentru prima dată autorităților locale să aplice preferințe locale când angajează, chiar dacă uh, proiectele sunt uh, uh finanțate de pe plan federal. Care ar fi principalele probleme pentru noi, industria feroviară europeană? Creșterea acestor cerințe de prezență deci, internă, mai ales pe, sta, pe, pe plan uh, statal, înseamnă că trebuie să um, creștem costurile la investiții. Um, angajarea pe plan local nu este o soluție pe termen lung, uh, chiar pentru că nu avem o masă critică, s-ar putea chiar să uh, Uh, ducă la pierderea unor lucruri de muncă. Și până la urmă, multiplicarea acestor cerințe de nivel statal vor, va favoriza întreprinderile deținute de stat sau care, în care statul participă sau foarte mult. Știți că am avut câteva uh, întreprinderi implicate în contractele de reconstrucție uh, în urma cu Au fost câștigate aceste contracte de către niște furnizori chinezi, CNR, CSR. Și bineînțeles că ce se întâmplă la Boston și la Chicago cu acest tip de contract este foarte îngrijorător. Foarte pe scurt, în continuare, ce se întâmplă cu TTIP-ul? Trebuie să ajungem la un nivel de echitabil, de teren de joc echitabil între operatorii americani și europeni în domeniul achizițiilor publice. Partea americană trebuie să își extindă aceste angajamente pentru toate entitățile federale. Iar Buy America, aceste cerințe pot să împiedice furnizorii europeni să intre pe piețele americane, pentru că sunt foarte stricte și nu sunt rezonabile. Practicile guvernamentale de achiziții publice trebuie să fie îmbunătățite la toate nivelurile, transparență, etc. Și, în sfârșit, producția feroviară nu trebuie să fie afectată de vreo inițiativă de ocupare sau de angajare locală. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia să explic uh, și să vă spun cu ce probleme ne uh, confruntăm și mulțumim Parlamentului faptul că ne-a invitat aici, putem să ne exprimăm, negocierile sunt extrem de delicate, situația este extrem de complexă în aceste negocieri cu partea americană. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Urmează următoarea prezentare în ce privește shipping-ul. Yeah, so my name is Jing Shen. I'm... Mulțumesc, mă numesc Jing Shen, sunt uh, consilier uh, pentru politici în, la Sea Europe. Suntem constructori de uh, nave, nu suntem uh, armatori și reprezentăm industria europeană de construcții navale. Industria noastră are o cifră de afaceri de 91 de miliarde de euro în fiecare an și uh, avem 500 de mii de locuri de muncă înalt calificate, plus alte sute de mii de locuri de muncă mai puțin uh, calificate. Organizația noastră a trimis la începutul acestui an la Washington DC, unde am discutat cu diferite părți interesate americane, de ce am vizitat Statele Unite ale Americii. Ne confruntăm cu diferite restricții maritime care uh, nu permit ca navele construite de noi să fie vândute pe piața uh, din Statele Unite ale Americii. Printre aceste restricții, cele mai importante sunt legislația Jones și restricțiile referitoare la achizițiile publice. Înainte de a intra în miezul prezentării mele de astăzi, aș dori să vă explic ce este acest Jones Act este vorba de o lege uh, veche de 100 de ani care cere ca transportul bunurilor și uh, persoanelor între două locuri din Statele Unite ale Americii să se efectueze cu un vapor construit în Statele Unite, deținut de un uh, sub pavilion american, cu personal american și așa mai departe. Pentru noi cea mai mare problemă o reprezintă această prevedere că nava respectivă trebuie să fie construită în Statele Unite ale Americii. Dreptul mare nu uh, este posibil ca o navă europeană să fie folosită pentru transport intern dintr-un port american într-un alt port american. Dacă vom uh, reuși să chiar dacă vom reuși să modificăm acest act legislativ, ne-am confruntat cu probleme majore datorită restricțiilor care țin de achizițiile publice. Și pe această imagine vă pot arăta uh, câteva exemple de nave europene high-tech uh, foarte uh, specializate care sunt guvernate în Statele Unite ale Americii de legile privind achizițiile publice. Datorită restricțiilor respective, aceste nave nu vor putea intra niciodată pe piața americană ceea ce reprezintă pentru noi o problemă pentru noi, dar reprezintă o problemă și pentru americani. De ce spun acest lucru? Uh, vă dau un exemplu simplu al uh, spărgătoarelor de gheață. Uh, Statele Unite ale Americii este o țară importantă de dimensiuni mari, însă, în mod ironic, flota Uh, spărgătoarelor de gheață americane are doar două spărgătoare de gheață mai vechi de 40 de ani. Uh, doar unul uh, funcționează și celălalt îl ajut, funcționează de fapt pentru a, a menține celălalt spărgător de, de gheață. Deci este o situație ironică domnul președinte Obama a spus că avem nevoie să ne actualizăm, modernizăm flota, avem nevoie de trei spărgătoare de gheață, însă pentru a construi un spărgător de gheață în Statele Unite ale Americii este nevoie de un miliard de dolari uh, și o perioadă de 10 ani. Nu dispun de tehnologia necesară, trebuie să o cumpere uh, de la europeni sau să achiziționeze licențele necesare și chiar dacă dispun de uh, fondurile financiare respective, uh, toți vor avea o problemă pentru că noul spărgător de gheață nu va fi terminat înainte ca cele funcționale încă să, uh, să, nu, fi, să nu fie uh, scoase de, din uh, funcțiune. Uh, Soluția este Europa, pentru că noi dispunem de tehnologia uh, necesară și prețurile oferite de noi sunt o treime din prețurile uh, obținute în Statele Unite ale Americii. Um, din păcate nu putem să facem nimic din acest punct de vedere uh, datorită faptului că nu, americanii nu pot cumpăra vapoare de la noi. Deci și restricțiile privind achizițiile publice au uh, un impact negativ asupra echipamentului maritim uh, produs în Europa, datorită Buy America Act, care cere ca 60% din echipament, uh, echipamentul maritim să provină de pe piața internă americană. Deci, orice orice echipament de valoare mai mare european nu poate fi exportat în uh, Statele Unite ale, ale Americii. De exemplu, o, o navă de dragare, o dragă, nu poate fi exportată în Statele Unite ale Americii datorită uh, valorii mari pe care o are, care depășește acel 40% impus de legea locală. Uh, deci nu, pot, nu poate fi exportat în Statele Unite ale, ale Americii. Și următoarea imagine, vă rog. Deci, ținând cont de toate aceste restricții, de măsurile protecționiste locale, au dus, toate aceste restricții au dus la dispariția Um, sectorului uh, constructor de nave din Statele Unite ale Americii. Pe de altă parte, Europa are încă un rol de lider pe piața globală. De ce? Pentru că noi credem în piața liberă, continuăm să inovăm și am uh, găsit diferite nișe de piață. Uh, vedeți aici cât de avansată este, este Europa în diferitele sectoare și din păcate, Statele Unite ale Americii au, au pierdut și în fața concurenței din uh, Orientul uh, îndepărtat și uh, nu există o egalitate de șanse pe piața americană. Și în concluzia prezentării mele, mesajul meu este unul foarte simplu. Dacă Statele Unite ale Americii reușesc să deschidă piața achizițiilor publice pentru uh, echipamentul maritim din Europa, sectorul uh, construcțiilor navale din Europa poate furniza toate navele de care au nevoie americanii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Toate diapozitivele uh, vor fi uh, accesibile pe pe pagina de internet a celor două comisii, pentru că eu aș dori să înțeleg mai bine diferitele culori pe care ni le-ați prezentat. Și acum dau cuvântul lui Daniel Basson din partea ETUC. Și începem să colectăm uh, doritorii care uh, vor lua cuvântul după aceea. Mă voi concentra mai mult pe partea europeană decât pe ce se petrece în Statele Unite. Știm bine că este un subiect delicat, mai ales pentru lucrătorii noștri de aici, din Europa. Și trebuie să lucrăm uh, de aproape cu toți cei care se ocupă de piața muncii în Statele Unite, dar și de cei din Canada pentru discuțiile cu CETA și am avut astfel de discuții împreună cu Federația uh, Angajatorilor din Europa. Bineînțeles că achizițiile publice trebuie să ducă la combaterea șomajului, să ducă la o dezvoltare durabilă și să ajute autoritățile locale, municipalitățile. Trebuie spus că jumătate din achizițiile publice din Europa se petrec pe plan local și regional. Toată lumea știe că uh, americanii sunt foarte, foarte mari uh, adepți a tot ce înseamnă Buy America și Jones Act și ce bine ar fi să avem și un act de tip Jones în Europa pentru ocazii publice europene. Ar fi și asta un lucru demn de menționat. Punctul nostru de plecare, de fapt, sunt două puncte de plecare pentru noi. Convenția ILO din 1994 în ceea ce privește contractele publice și codul muncii și apoi uh, directiva europeană privind achizițiile publice. Nu dorim ca aceste două acte legislative atât de importante să fie subminate nici de CETA, nici de TIP și nici de alte acorduri comerciale. Foarte pe scurt, în ce privește prima, primul aspect, Convenția ILO sau Biroul Internațional al Muncii din 1994, ea are ca strămoș un document din 1952, dar e important pentru că conține deja date referitoare la achizițiile publice, la sancțiunile în caz de nerespectare, etc. și se spune că trebuie să se aplice um, convențiile de muncă locale. Însă această convenție nu a fost ratificată nici de Statele Unite și nici de Canada și, de fapt, numai 10 state membre au ratificat această convenție. Deci cerem statelor membre să ratifice cât de curând posibil această convenție. Și foarte pe scurt, referitor la directiva privind achizițiile publice. Ne convine, ni se pare o directivă bună pentru că aduce aspecte pozitive, o serie de clauze sociale obligatorii, printre altele, care Înseamnă că se respectă cerințele principale ale sindicatelor, negocieri colective, criterii sociale, o mai mare transparență. Așadar, această directivă mi se pare bună și o privim cu ochi buni, așadar. Directiva respectivă, mai bine zis, revizuirea acesteia a început, așa cum știți, probabil în anul 2011. Și în ciuda unui context uh, politic favorabil, sau pentru că a existat un context uh, favorabil, uh, sindicatele au putut să-și facă auzită vocea. După ce s-a trecut pe la Comisie, pe la Consiliu, directiva a intrat în sfârșit în vigoare în 2014 și ea trebuia să fie transpusă în legislația națională până în aprilie anul acesta. Deci, noi dorim ca directiva să se aplice și să nu fie niciun fel subminată de TTIP. Directiva recunoaște de asemenea specificul serviciilor sociale, ceea ce pentru noi este important, și mai recunoaște și importanța actorilor socioeconomici și a um, serviciilor furnizate în acest cadru. De asemenea, uh, acel criteriu cu cel mai mic cost posibil a fost uh, restrâns foarte mult. sindicatele nu își doresc ca criteriile acestea uh, sociale să fie legate de barierele non-tarifare. De asemenea, se mai precizează și importanța mecanismului de, de, de rezolvare a litigilor între investitori, ESD, care nu trebuie nici el să fie condiționat, uh, să nu fie ca o condiție aici, iar achizițiile publice să fie aliniate cu dreptul uh, secundar sau derivat actual pentru a face ca uh, dreptul primar european să poată să fie și el aplicat. Thank you. Mulțumesc foarte mult! Așadar, Avem o uh, sesiune de 20 de minute de întrebări și răspunsuri, dar numai patru persoane s-au uh, oferit să ia cuvântul, doamna Grapini, domnul Dalton, domnul Gebhardt și încă o persoană. Doamna Grapini. Mulțumesc, uh, doamna președintă. Uh, și mulțumesc uh, pentru ideea de a face o dezbatere uh, pe TTIP și achiziții. It's okay? <laughs> Ok. Uh, și felici, vă felicit pe cei care ați avut ideea să facem dezbatere publică pe acest subiect. Mulțumesc și pentru prezentări, au fost foarte relevante. Din păcate, uh, trebuie să spun că uh, sunt un pic speriată de ceea ce au spus uh, cei care au prezentat și se adeverește, de fapt, cu ceea ce am obținut eu ca rezultate în audierea publică din țara mea anul trecut pe acest subiect TTIP de altfel în grupul meu am uh, pus aceste probleme și mulțumesc domnului lange că a preluat foarte mult uh, dintre ele. Uh, ce constatăm? aici a fost prezentat efectul asupra două domenii foarte importante uh, industria feroviară și, constructorii de nave dar de altfel dacă vom face audiere toate domeniile industriale sunt afectate de legislația americană și negociatorii Uh, pe care noi am împuternicit din partea comisiei au un rol extrem de important să nu scape lucrurile esențiale. noi am susținut în rezoluția noastră a grupului și uh, am votat și eu acest lucru uh, ca să avem o armonizare de standarde și o deschidere de piață pentru că altfel dacă noi nu avem johnson act și nu avem buy europe dar statele unite au acest lucru nu facem decât să ne oferim ca piață de desfacere cere în schimb să nu avem aceeași șansă pentru industriașii noștri. deci cred că uh, audierea de astăzi și probabil vor mai continua și pe alte domenii ne arată foarte clar că nu trebuie să cedăm trebuie să, uh, să parlamentul să, presăm uh, negociatorii pe care i am împuternicit să țină cont să fie firul roșu acest lucru acea echitate și acest echilibru între uh, uh, desfacere și consum pe cele două mari piețe europa și statele unite altfel nu facem decât să subminăm locurile de muncă din industria europeană și lăsați-mă să, spun și acest lucru cred că uh, slăbim și protecția consumatorilor având în vedere că uh, știu în anumite domenii foarte bine care sunt standardele de produs în statele unite și care sunt în europa. europa a reglementat foarte mult ținând cont de calitate și siguranța consumatorului america nu și atunci dacă există acest dublu standard evident că și consumatorii sunt afectați. personal cred că cele două comisii care care au un rol foarte mare trebuie să uh, solicite negociatorilor comisiei să țină cont de aceste lucruri. mulțumesc. Arena. Sorry about the confusion. Și acum, doamna Maria Arena, vă rog. Da, mulțumesc, mulțumesc foarte mult, E adevărat că prenumele Maria e foarte utilizat aici în Parlament. Suntem mai multe doamne în Parlament cu acest prenume. Da. Mulțumesc foarte mult pentru aceste trei intervenții care au fost foarte interesante și observăm că, într-adevăr, piața aceasta achizițiilor publice, atât în transportul feroviar cât și uh, șantierele navale, sunt uh, chestiuni foarte importante. Aș avea trei întrebări. Mai întâi, v-am ascultat și întrebarea mea este următoarea. Deschiderea achizițiilor publice și accesul la piața americană oare nu cumva ar trebui să fie un fel de linie roșie uh, Uh, comparativ cu acceptarea, în, în lumina acceptării acestui tratat transatlantic, TTIP. Eu am auzit care a fost sprijinul dumneavoastră față de negociere, am auzit care au fost sugestiile dumneavoastră, dar dacă uh, americanii nu deschid piața și știm că aici uh, există dificultăți, oare nu cumva din punctul dumneavoastră de vedere acest lucru ar fi o linie roșie față de industria pe care o reprezentați? În al doilea rând, știți evident că există aceste negocieri uh, TTIP, care în contextul american uh, actual uh, se confruntă cu dificultăți. Și dincolo de aceste negocieri mai avem și acordul cu Canada. Întrebarea mea este următoarea. Acordul cu Canada, oare nu cumva ar risca să scadă presiunea pe care noi o exercităm față de americani, în măsura în care, tocmai datorită acestui acord cu Canada, orice consorțiu consorțium american sau uh, americano-canadian ar putea beneficia de un astfel de avantaj, de, având un acord uh, transatlantic și atunci n-am mai avea niciun fel de pârghie uh, pe care să o putem utiliza în negocierile cu SUA. Ce părere aveți dumneavoastră? Oare nu cumva aceste întreprinderi americane ar obține tot ceea ce își doresc utilizând platforma prin Canada și atunci nu ar mai avea niciun fel de interes să negocieze TTIP-ul? În, și un ultim punct, referitor la uh, întreprinderile de dragare. Ați spus că e foarte greu pentru anumite întreprinderi să vândă tehnologie de vârf uh, americanilor, pentru că există regula aceea de 60%. Acum, prestările de servicii ale întreprinderilor de dragare, ar, uh, mă întreb dacă aceste întreprinderi ar putea să asume o poziție față de SUA, fără a vinde uh, produse, ci doar oferind servicii, respectând deci această, acest prag de 60% și utilizând deci mână de lucru americană. Deci vreau să știu dacă acest lucru e posibil. Da, cred că întrebarea referitoare la relația care există între acordul TTIP și eventual acordul cu Canada, poate comisia e cea mai bine, cea mai bine informată ca să poată răspunde la această întrebare. Domnul Dalton. Uh, mulțumesc că îmi dați cuvântul. Pe mine mă cheamă Maria. Cred că a fost foarte interesant în prezentările pe care le-am avut să vedem care este situația în SUA și de ce TTIP-ul este atât de important pentru noi, noi aici. Câteva întrebări. Cât de realist este faptul că am putea să obținem SUA să uh, facă un pas înspre noi în ceea ce privește aceste chestiuni? Uh, bănuiesc că nu o să reușim să-i convingem să abolească aceste texte legislative. Eventual ar putea să modifice procentele, ar putea să amelioreze, să modifice aceste texte, însă cât de realist ar fi din partea noastră să ne așteptăm la așa ceva? Ambele prezentări au subliniat cum anume aceste bariere comerciale uh, uh, sunt importante și în ce fel acestea sunt legate de o utilizare eficientă a banilor contribuabililor. Uh, S-a spus că ne-am fi dorit și ar fi fost poate bine să avem astfel de bariere și în Europa, pe piața europeană, să favorizăm uh, piața europeană. Acum mă întreb dacă nu cumva am putea să creăm mai degrabă locuri de muncă de calitate mai numeroase dacă am introduce astfel de bariere. Și o a treia întrebare, așa cum spunea și doamna Grapini, se referă la protecția consumatorilor. Știm că uh, uh, au fost anumite cazuri care au fost descoperite și care au fost uh, anchetate în uh, SUA referitor la criteriile și normele de protecție a consumatorilor și de protecție a mediului. Și aș vrea să știu dacă există oarecare eficiență în SUA în ceea ce privește acest lucru. Din experiența dumneavoastră de comerț în SUA, oare e mai simplu acolo să încalci legislația de mediu și să încalci, uh, să încalci uh, normele de protecție a consumatorilor? Poate că asta ar putea să reprezinte un prejudiciu și că ar fi bine aici în Europa să ne gândim mai întâi un pic la asta, nu? Doamna Ghepat, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru că ați organizat această audiere care are un subiect atât de important. Am mai degrabă trei comentarii și nu neapărat întrebări care se leagă de afirmațiile făcute astăzi. Pe de-o parte, aceste limitări de 60% în uh, Buy American la nivel uh, federal și am uh, înțeles că există și restricții suplimentare la nivelul statelor federale, ceea ce reprezintă desigur o problemă. Însă, dacă înțeleg eu bine lucrurile, noi încheiem un acord cu Federația Statelor Unite ale Americii, nu cu fiecare stat în parte și mă întreb care este influența nivelului federal asupra statelor în sine, pentru că nu este posibil ca noi să ne deschidem piața și în Statele Unite ale Americii să aibă loc doar o deschidere a pieței la nivel federal și nu la nivelul statelor în sine. Deci se pune întrebarea cât de uh, Uh, cât de mare este influența autorităților federale asupra statelor în sine. Nu cred că este una prea mare. A doua remarcă se referă la necesitatea ca politicile noastre să fie foarte coerente. Am auzit din partea doamnei care reprezintă șantierele navale europene plângerea că în uh, transportul american Uh, maritim există restricții legate de uh, navele care trebuie să fie 100% americane. Îmi, îmi aduc uh, aminte că și în uh, Parlamentul European am discutat tema uh, cabotajului și trebuie să ne <laughs> întrebăm dacă noi nu suntem dispuși să ne deschidem uh, piața, de ce să cerem acest lucru americanilor? Și dacă uh, invers, normele pe care le-am uh, introdus noi pentru protejarea, protejarea lucrătorilor nu ar fi cumva amenințate. Deci trebuie să ne întrebăm care sunt și consecințele asupra pieței noastre aici în, Euro- în Europa. Este o întrebare la care poate uh, voi primi un răspuns și din partea Comisiei Europene. Al treilea punct se referă într-adevăr la normele care se regăsesc în uh, directivele europene privind achizițiile uh, publice, directive în care se regăsesc criterii foarte modernă uh, moderne pentru achizițiile publice, acordarea unui contract public, trebuie să fie respectate criterii sociale, de mediu și așa mai departe, respectarea um, intereselor economice generală și pentru mine ar fi deosebit de important ca asemenea criterii să nu fie periclitate de vreun acord de liber schimb încheiat cu Statele Unite ale Americii sau cu, cu orice alt stat terț. Mulțumesc. Mulțumesc, Daniel Caspari. Dragi colegi, dragi colegi, aș dori să mă refer la cele spuse de doamna Gebhardt la sfârșitul uh, intervenției dumnei, pentru că în opinia publică există îngrijorări uh, referitoare la serviciile de interes uh, public care în urma uh, acestui acord ar putea să fie privatizate sistemul medical din Regatul Unit, de exemplu, sau furnizarea de apă potabilă în Germania. Și cred că mesajul pe care trebuie să-l transmitem este că Parlamentul European, în Parlamentul European există un consens total nu am auzit până acum niciun coleg care să spună că va vota uh, pentru TTIP dacă serviciile uh, locale de furnizare a apei și așa mai departe ar fi periclitate de acest acord. Și îmi doresc să transmitem acest mesaj. Nu va fi aprobat un TTIP dacă acest lucru va uh, însemna scumpirea facturii la apă curentă, de exemplu, pentru europeni. Aș, aș avea o întrebare uh, legată de situația actuală a pieței achizițiilor publice. Deci cât de mare este volumul serviciilor furnizate de companii europene în Statele Unite ale Americii și um, um, invers, uh, care este contribuția firmelor americane în, uh, pe piața achizițiilor publice din Europa. Uh, tocmai pentru a înțelege mai bine care ar putea fi impactul deschiderii acestei piețe pentru crearea de noi locuri de muncă. Da, poate că această întrebare se adresează mai degrabă comisiei. Mai avem doi oratori, doamna Iacansare, Lisa, te rog mai întâi, și apoi domnul Winkler. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să întreb uh, comisia dacă ne poate prezenta un calendar pentru că se pare că în SUA există destul de multă rezistență față de acest uh, TTIP. Și clar că acest lucru va avea un impact asupra acordului uh, comercial uh, și faptul că se profilează la orizont alegeri, e clar că acest lucru influențează calendarul. Știu că există un curent care este pentru acest acord de liber schimb, este, există un curent care este pentru TTIP, uh, însă în ultima vreme despre TTIP s-a vorbit în mod mai mult negativ decât pozitiv. Acum, întrebarea este următoarea. Nu vreau să intrăm în detaliile acestui acord, însă eu am totuși câteva idei și mă gândesc că poate ar fi mai bine să analizăm mai întâi uh, chestiunea paradisurilor fiscale. Ar fi foarte util să adăugăm faptul că acest lucru e un aspect uh, deosebit de important, un factor de decizie foarte important, pentru că e ceva care trebuie să fie luat în considerare în loc să uh, ne pripim cu aceste propuneri. Domnul Winkler este ultimul orator, după care am să rog experții noștri să intervină și să-i rog să se concentreze pe chestiunile care au fost întrebate în funcție de pe sector, așa pe și eventual și la un moment dat să dăm cuvântul și comisiei pentru a răspunde la câteva întrebări. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și vreau să mulțumesc pentru organizarea acestei uh, audieri, vreau să mulțumesc comisiei noastre pentru acest lucru, mulțumesc pentru uh, prezentări. prezentare. E clar că achizițiile publice sunt uh, deosebit de importante pentru noi toți, pentru cetățeni, dar mai înainte de toate e o chestiune politică. și domnul Lange a avut dreptate când a spus că Uh, ne așteptăm uh, ca președintele Obama să vină să viziteze Europa. Evident, ceasul merge înainte și uh, știm că în 2017, în momentul în care administrația Obama va părăsi Casa Albă, lucrurile poate vor fi diferite. Însă un alt aspect un alt aspect este legat de inovație și de achiziții publice și cerințele de vize, de asemenea, sunt importante în acest context. Și aș dori să-i rog pe cei de experți să ne spună. Ei reprezintă sectoarele navale și feroviare, care sunt foarte prezente în anumite uh, țări, care în continuare au nevoie de vize. Eu știu o țară foarte bine în care avem în continuare nevoie de vize pentru a călători și pentru a face afaceri în SUA. Mă refer la România. Acum, deci aș vrea să vă întreb, care este experiența dumneavoastră? Regimul acesta de vize reprezintă reprezintă un impediment pentru anumite întreprinderi pentru a-și desfășura activități și nu numai în România, ci și în alte state membre. Și evident, doamna președinte, aveți dreptate, e clar că avem și întrebări adresate către Comisie. Care este poziția Comisiei pe această chestiune? Și Eventual, cu ocazia vizitei uh, președintelui Obama, ne puteți spune mai multe despre această vizită? Cam când exact? Doamna președinte, da, am și eu o întrebare noi, în Regatul Unit, avem uh, o nouă instalație pentru a construi nave, care este foarte, foarte populară și uh, în, în, uh, la noi. Dacă oamenii de știință doresc să cumpere o navă din Regatul Unit, și e pentru prima dată de multe decenii când putem construi așa ceva, nu ar fi în măsură să cumpere acest lucru sau ar fi, în funcție de legislația actuală din SUA. Au ocazia, au posibilitatea să cumpere această navă în așa fel încât să ne putem asigura că vom putea colabora și uh, în acest domeniu? Uh, Bun, acum pentru a răspunde la întrebări, da? câteva minute fiecare, uh, în așa fel încât să puteți răspunde la întrebări. Vă rog. Foarte pe scurt. Întrebarea este de ce sindicatele americane sunt așa de protecționiste? Pentru că au avut experiențe destul de proaste cu acordurile comerciale din trecut. Uh, gândiți-vă la NAFTA, N-a fost neapărat o, o, o experiență foarte pozitivă și de aceea aceste sindicate își doresc atât de mult să-și protejeze piața. Din punctul nostru de vedere, chestiunea aceasta a reciprocității este una importantă. Dacă SUA nu-și deschid uh, piața de achiziții publice, atunci nu cred că trebuie să facem nici noi acest lucru. Deci, uh, E un subiect foarte delicat, foarte spinos, însă va trebui să vedem dacă americanii își vor fi, vor fi gata să negocieze, să discute acest lucru. Eu știu că ei își protejează piața aceasta de achiziții publice și au făcut-o de altfel și cu alte ocazii în uh, acordurile precedente. Acum, un alt aspect dacă avem standarde bune pentru achiziții publice, mă refer la standarde sociale, de protecție socială, și nu ne dorim ca acestea să fie subminate printr-un eventual acord uh, de liber schimb. Așa e. Mulțumesc. Doamna Chang. Da, am identificat trei întrebări la care pot răspunde și am să răspund pe rând. Prima întrebare se referă la întreprinderile de dragare. Cred că la începutul prezentării mele am spus că am impresia că avem așa un fel de confuzie. Noi nu suntem proprietari de nave sau operatori de nave, dar văd că în continuare există această confuzie. S-a vorbit despre servicii de uh, dragare, dar noi nu asta facem. Nu, nu ne ocupăm de astfel de servicii. Ceea ce aș vrea să subliniez este faptul că Experiența noastră este destul de tristă, în sensul că suntem triplu pedepsiți în SUA. Echipamentul pe care nu-l putem vinde, mai mult decât uh, pragul acela de 40%. Apoi, faptul că nu putem lucra pe piața americană, nu putem rămâne acolo, deci indiferent unde s-ar afla nava respectivă, uh, Uh, suntem acoperiți de acea legislație și nu putem lucra. Nu putem, uh, iar dragarea este diferită în SUA comparativ cu alte țări. Întotdeauna e uh, gestionată la nivel guvernamental și există anumite restricții în achizițiile publice. Deci, nu văd vreo posibilitate pentru a rezolva această problemă dacă nu se modifică legislația. Și o a doua întrebare care a fost pusă referitor la estimarea volumului a cifrelor în materie de achiziții publice, având în vedere situația actuală. E foarte simplu de evaluat, pentru că în momentul de față, egal cu zero. Totul e egal cu zero. Uh, SUA nu au tehnologia și nu au navele și nici măcar nu-și pot acoperi propriile lor nevoi. Atunci cum ar putea să aibă aceste lucrări de achiziții publice și să vină pe piețele noastre uh, publice aici în Europa? Deci situația este zero, însă potențialul este mare. Și la treia întrebare, da, evident, noi monitorizăm îndeaproape ceea ce poate face Europa și Uh, comparativ cu ceea ce se spunea despre Regatul Unit în Germania, în Finlanda, în Franța, avem experiență, avem uh, uh, tehnologie pentru a produce acele spărgătoare de gheață de care dumneavoastră ați vorbit, doamna președinte, pentru explorarea polară. Și e adevărat că avem capacitate, avem competențe, noi putem face această muncă pentru dumneavoastră, avem uh, posibilitatea. Uh, apoi, actul de legislație referitoare la achiziții publice, deci care, dacă această legislație este semnată de către uh, președinte, atunci noi nu mai putem avea niciun fel de capacitate de intervenție. Deci o șansă ar exista, însă trebuie să convingem partenerii americani să acționeze în direcția potrivită. Uh, ideea nu e că dacă avem sau nu avem un TTIP. Ideea este să avem un TTIP, dar care să fie unul bun, în așa fel încât să putem rezolva aceste dificultăți. Mulțumesc! Oui, Madame le Président, merci. Euh, je, je... Filip Citroen. Da, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să spun că uh, membrii noștri, membrii UNIFE, sunt foarte prezenți pe teritoriul american, sunt mulțumiți de acest lucru, însă vrem să vedem că, cum va evolua situația în diferitele orașe, acolo unde vor exista diferite achiziții publice. E un sector important. Propunerea noastră este următoarea. Pentru acele procente uh, pe care le-am evocat, suntem deocamdată într-o situație de status quo. Eu cred că trebuie să evităm o, o situație de înrăutăț- în care situația s-ar putea înrăutăți. Avem o negociere cu Canada și cred că un punct important în această negociere este să înlocuim conținutul local cu valoare locală, ce ar fi un concept diferit. Și un alt aspect, așa cum s-a mai spus, ar trebui ca autoritățile subfederale americane să poată participa și ele la aceste negocieri, pentru că dacă nu, atunci lucrurile s-ar complica și ar fi din ce în ce mai greu să aplicăm uh, acest acord pe viitor. Mulțumesc! Super, so Mulțumesc, o să dau acum cuvânt, uh, cuvântul domnului Lange, care va prezida a doua parte a acestei audieri. Vă mulțumesc. Am auzit multe lucruri referitoare la restricții și la probleme, atât la nivel federal cât și la nivelul statelor, Jones Act, Buy America Act, uh, anumite probleme din uh, Europa referitoare la respectarea, necesitatea de a respecta criteriile sociale și de mediu. Am ajuns la a doua rundă acestei audieri și vom discuta modul în care putem asigura uh, proceduri uh, nediscriminatorii și uh, transparente în achiziții publice care să respecte criteriile, normele de protecție socială și a mediului înconjurător. Avem alături de noi uh, trei experți, mai mult experți uh, juriști care ne vor ajuta să înțelegem cum putem garanta aceste norme uh, transparente și nediscriminatorii de achiziții publice. Primul vorbitor este doamna dr. Kamala Davar, um, lector în uh, dreptul comercial internațional de la uh, Sussex University. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Mă încântă faptul că sunt aici. Am observat că se pune accentul pe accesul Uh, pe, la, pia- la piețe prin acest acord, eu aș dori să mă refer la modul în care aceste acorduri de liber schimb au două dimensiuni, una care ține de liber schimb și una guvernamentală. Poate această dimensiune guvernamentală poate fi obținută mai ușor, uh, evitând controversele legate uh, de accesul pe piață. Nu știu dacă prezentarea mea este vizibilă. Mă, mă voi uh, referi la uh, modul în care principiile uh, guvernanței se bazează pe aceleași uh, principii ale transparenței, nediscriminării, echității și cum pot uh, produce bunuri publice globale, benefice atât Statele Unite ale Americii cât și Europei. Deci mă voi, mă voi concentra asupra barierelor de facto în fața liberului schimb și nu a celor de iure. Uh, Uh, cele de iure le cunoaștem, normele legislative din Statele Unite ale Americii și așa mai departe. Eu voi analiza barierele de facto și consider că acestea sunt mult mai importante pentru dimensiunea liberului schimb. După cum am spus, există două aspecte ale acestor acorduri, aspectul uh, de liber schimb de iure și apoi garantarea accesului la piață, tratament uh, egal pentru furnizori domestici și străini și toate aceste aspecte sunt negociate de cele două părți și rezultatele depind de cum se desfășoară aceste negocieri din punctul de vedere al guvernanței. Uh, transparența, răspunderea, gestionarea eficientă a resurselor publice sunt importante, previzibilitatea sistemului de achiziții publice și uh, combaterea conflictelor de interese, și a, de interese și a corupției. Nu există nicio legătură cu negocierile de iure, dar au un impact foarte mare asupra accesului la uh, piața achizițiilor publice. Princi- uh, principalele uh, principii uh, în achizițiile publice se referă la nediscriminarea între furnizorii străini și uh, locali, transparența sistemului de achiziții publice și uh, uh echitatea procedurilor pentru furnizori și potențiali uh, furnizori. Dacă impunem norme de uh, nediscriminare, uh, de fapt vom deschide foarte mult uh, barierele de fapt în fața liberului schimb. Uh, corupția duce la practici uh, discriminatorii, deci uh, putem analiza achizițiile publice și din această perspectivă a nediscriminării. Haideți să vedem ce se întâmplă mm, influența pozitivă față de piețele locale. Chiar dacă achizițiile publice ar fi deschise, ar fi favorizați mai mult furnizorii locali. În 1999 aveam foarte puține dovezi Uh, în legătură cu această favorizare, dar uh, am văzut că 99% din uh, procentul contractelor publice din Uniunea Europeană a ajuns la firmele locale. Deci chiar dacă piața achizițiilor publice este deschisă, cel mai mult de beneficiat vor avea companiile locale nu există un uh, echivalent uh, al uh, sistemului european în Statele Unite ale Americii, uh, unde, de fapt, există mai multe bariere de facto uh, în calea liberului schimb decât în Europa. Favorizarea internă și barierele de facto. Am spus că nu mă ocup de barierele de, de iure, acestea sunt bine cunoscute. Pe mine mă preocupă favorizările care nu sunt datorate normelor legislative. Uh, țin de uh, contextul politic, de relațiile între oamenii politici locali și companiile locale, lipsa transparenței este o barieră imensă, mai ales în fața întreprinderilor mici și mijlocii, care dispun de mai puține resurse pentru a face activități de cercetare, dispun de mai puține resurse pentru a respecta normele pe care nu prea le cunosc, deci transparența uh, are un impact foarte pozitiv uh, pentru întreprinderile mici și mijlocii și transparența este importantă pe întreg parcursul uh, achizițiilor publice. Criteriile de eligibilitate, cine, au, cine a câștigat un contract, care au fost motivele pentru care l-a câștigat, Uh, nu dispunem de suficiente date statistice privind achizițiile publice și această lipsă de transparență reprezintă în sine o, ba- o barieră importantă. Ce trebuie să facem pentru a promova transparența? Uh, previzibilitatea, achizițiile publice electronice sunt foarte uh, importante. Slovacia este un exemplu foarte bun. În 2009 s-au făcut reforme ale transparenței și în urma acestor reforme am, pute- am, am putut să vedem că situația ofertelor s-a, uh, s-a îmbunătățit, a crescut de la, um, au crescut de la 2,3 pentru achiziție public, uh, publică la 3,6 oferte. Deci cu cât există mai o competiție mai mare, cu atât vor scădea uh, prețurile până la urmă. Apoi, corupția este o altă, uh, o altă problemă. Se irosesc uh, bani publici, avem nevoie de controle uh, ex ante, controle de transparență să avem nevoie de obligații de a face publice uh, informații uh, și, uh, și monitorizare, controlul ex post de asemenea este foarte import, uh, important. Putem să mergem uh, dincolo de ce se discută la Organizația Mondială a, a, a Comerțului. Există exemple foarte bune din uh, Corea de, de Sud unde au fost impuse anumite uh, praguri Uh, pentru achizițiile publice electronice care trebuie să fie atinse în, uh, în uh, contractele publice și sunt praguri pe care ar trebui să le încercăm și noi să le atingem. Apoi, sinergia din punctul de vedere al cooperării în domeniul de reglementare. Dacă vom reuși acest lucru, um, toată lumea, toată lumea va avea de, de câștigat Cred că cele mai multe beneficii le vom uh, obține în urma promovării transparenței și, în concluzie, aș dori să spun că în TTIP cred că trebuie să existe reguli de bună guvernanță care merg dincolo de uh, normele existente la OMC și dacă ne vom concentra asupra acestei uh, bune guvernanțe pe care o putem obține foarte bine, vom avea cu toții de câștigat. Corupția este Uh, negativă din foarte multe uh, puncte de vedere. Deci, concluzia mea este că guvernanța a fost uh, subminată până acum de această controversă legată de accesul pe piață. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această intervenție foarte interesantă, foarte cuprinzătoare, care nu s-a referit doar la un stat anume uh, industrializat, însă, doamnelor și domnilor, chiar dacă trăim în uh, era digitală, vedeți că există probleme și în Parlamentul European. Ecranul din spatele meu nu funcționează. Îmi cer scuze pentru această situație. Aceasta este realitatea. Deci am văzut uh, reformele necesare din uh, partea Uniunii Europene. Mă bucură faptul că alături de noi este un expert american și sunt curios să văd dacă are aceeași părere. Dau cuvântul domnului uh, profesor Christopher Youngkins de la uh, George Washington University. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă președinte, sunt profesor de drept la Uh, școala George Washington de drept din Washington DC și mă ocup de dreptul uh, în acest domeniu. Este un program uh, specializat universitar unic în felul său. În felul său. Mă bucur să fiu aici în Europa. Mama mea e de origine germană. Negocierile TIP um, cu Statele Unite au fost marcate de dezacorduri în ce privește achizițiile publice și uh, s-a vorbit și despre reforme structurale și compromis asupra acestora. O abordare ar fi ca să se ceară guvernul american să ceară acele granturi federale uh, din uh, garanții federale din partea baroului pentru a nu se discrimina împotriva vânzătorilor um, străini. Asta ar însemna o redresare a pieței cu aproape 600 de miliarde. Noi zicem granturi și în Statele Unite dumneavoastră spuneți ajutoare de stat. Așa cum vedeți de pe acest slide, conform orientărilor federale, uh, în această piață de 600 de miliarde, de obicei există o interdicție de a impune preferința geografică. E vorba de o piață de 600 de miliarde. Dacă schimbăm doar trei cuvinte din acest, ar trebui să spunem stat și local și nu numai federal. Asta ar însemna că preferința geografică nu ar mai putea fi permisă. Atunci când uh, uh, este vorba de proiecte uh, guvernate de legea federală. Asta ar schimba foarte mult. Această reglementare este deja redactată de Casa Albă și nu există probleme de a trece pe partea legislativă, așa cum s-a întâmplat cu legislația Jones, de pildă. O altă posibilitate ar fi să se încurajeze reglementarea legată de achizițiile publice în ceea ce privește sustenabilitatea și cibersecuritatea, de pildă. S-a vorbit despre asta, vom vorbi în continuare. Asta se poate face. Este foarte clar că se potrivește cu ceea ce propune actualmente Comisia Europeană și ar fi o bună bază de plecare de coopera- de, pentru cooperarea între Statele Unite și sta- uh, Uniunea Europeană. Există o propunere uh, în acest sens în cadrul TTIP. Este o propunere foarte amplă. S-a vorbit despre asta luna trecută și asta ar permite cooperarea în orice domeniu în care uh, autoritățile reglementare spun că sunt uh, probleme comune. Iar propunerea actuală europeană Uh, din domeniul TTIP ar putea să ducă la un nou nivel cooperarea în domeniul achizițiilor publice. Iată un exemplu de reglementare din partea Departamentului Apărării care nu se conformează. E vorba de informații uh, care nu sunt considerate uh, secrete. Această reglementare spune că există o problemă importantă în ce privește securitatea cibernetică uh, între cele două părți. Uh, Europa are un standard ISO, pe când în Statele Unite are propriul standard de la un institut specializat național. Iar Departamentul de Stat, cu această reglementare, permite ca unui contractor, uh, stră, un contractor străin să vină cu o, securi- cu o reglementare eh, de securitate cibernetică de tip ISO și nu de la Institutul Național. Iată un exemplu foarte bun de reglementare pe care ar trebui să-și-l dorească negociatorii europeni. Este un tip de reglementare prin care furnizorii europeni pot să vină cu o soluție neamericană pentru securitatea cibernetică și este o soluție eh, echitabilă care permite aceast, deschiderea acestei pieți pentru operatorii europeni. Este însă un, un exemplu uh, de, mai degrabă minor, pentru că majoritatea reglementărilor de acest tip nu permit această deschidere a pieței americane pentru operatorii europeni. O alt eh, domeniu de armonizare posibilă reprezintă propunerea europeană de a crea o armonizare între cele două părți în domeniul durabilității, sustainability. Și se găsește asta în jurisprudența Max Havelar a Curții Europene de Justiție. Directiva din 2014, printre altele, și uh, actul american de profil vorbesc despre aceste ecoetichete și problema este cu această etichetare uh, eco. Problemele se găsesc de ambele părți ale Atlanticului. Hotărârea mascabelar a CEZ, a CEJ a rezolvat această dilemă. Această hotărâre spune că se pot folosi, folosi diferite etichete uh, eco sau echitabile. Iar cei care folosesc aceste etichete sau dacă au etichete alternative, au ocazia de a spune de ce aceste etichete sunt mai bune decât cealaltă etichetă. Dacă se acceptă acest lucru și dacă americanii acceptă că este o abordare um, corectă, se deschide o breșă în sensul că um, Um, furnizorii americani pot să se prevaleze de o altă etichetă și să intre pe piața americană. Deci, iată, hotărârea Max Havelar arată că există potențialul de reglementare armonizată pentru aceeași chestiune pe ambele părți ale Atlanticului. Mulțumesc foarte mult! Uh, uh, Mulțumesc foarte mult! Evident, am avea cu toții de câștigat de pe urma unei piețe de achiziții publice transparente și, și uh, nediscriminatorii. Evident, uh, IMM-urile ar avea de câștigat. Și reprezentantul Federației IMM-urilor, doamna Schiscă de Gold, are cuvântul imediat. Mulțumesc foarte mult pentru invitația la această audiere. Din intervențiile precedente am aflat că acesta, această piață achizițiilor publice poate fi mai transparentă și ar fi o situație în care toată lumea ar avea de câștigat. Și uh, e clar că accesul la aceste piețe de achiziții publice reprezintă un element important, așa cum s-a spus mai devreme. Vreau să mă refer la felul în care transparența achizițiilor publice va putea fi în beneficiul IMM-urilor. IMM-urile sunt regrupate în uh, federații și exportul este uh, o activitate deosebit de importantă, iar SUA reprezintă cea de-a doua destinație de export. Există mai multe momente care uh, sunt propice pentru transparență. Transparența în ceea ce privește oportunitățile, șansele. De câte ori există contracte, trebuie să avem portale de informare cu informații clare pentru IMM-uri. De asemenea, vizibilitate a uh, volumelor contractuale. De asemenea, acest lucru este important pentru IMM-uri. Este foarte important să știi exact, să afli de pe aceste portale de informație uh, tot ceea ce trebuie să știi ca și informație. Acest lucru ar putea face parte dintr-un portal specific de informare, așa cum se, uh, s-a propus deja. Apoi, un alt aspect, un alt moment de transparență reprezintă transparența întregului proces. Să știi exact de la bun început ce se va întâmpla, care sunt criteriile, cum se va derula procedura. Și, evident, un al treilea moment reprezintă transparența uh, rezultatului. Este foarte important ca cei care nu au câștigat contractul să aibă un feedback, să știe de ce. Există o perioadă în care oamenii pot să introducă aplicații pentru contractele respective și anumite autorități nu organizează lucrurile așa cum trebuie, lucru care este foarte prost. Trebuie să existe și posibilitatea de apel în momentul în care s-a luat o decizie. Deci, iată, acestea sunt principiile, câteva exemple, soluții practice care ar putea fi uh, extrem de benefice. Am putea utiliza și uh, uh, tehnologia bazată pe clouding în acest sens. Transparența poate reprezenta un adevărat sprijin pentru IMM-uri Uh, poate permite acestora să fie mai competitive în ceea ce privește prețurile, în ceea ce privește uh, serviciile oferite, poate duce la o sporire a colaborării și a cooperării. De aceea este foarte important ca partea aceasta vizibilă a transparenței să facă parte din pachet. În momentul în care discutăm despre situația din SUA, e foarte greu să participe acolo la, la astfel de uh, Uh, piețe. Uh, știm acest lucru, piețele sunt uh, destul de mici acolo unde ai acces și e nevoie de o um, înfrățire de societăți între societățile, spre exemplu, de la noi din nordul Irlandei și cele care activează în SUA. Cooperarea aceasta este ceva bun, însă e nevoie de parteneriat pentru firmele mai mici și atunci există oarecare grad de dependență. Trebuie să înlăturăm această dependență. Dacă ne dorim ca aceste firme, IMM-uri, să fie mai uh, uh, competitive și autonome. De asemenea, Uh, ne dorim de asemenea ca TTIP-ul să fie favorabil acestor IMM-uri și uh, să poată clarifica toate procedurile în ceea ce privește achizițiile publice. Unii colegi chiar s-au referit la acest lucru. Mai mult decât atât, ar trebui să existe un grup de lucru pe achiziții publice uh, mixt între UE și SUA care să analizeze toate aceste chestiuni în detaliu în concluzie, achizițiile publice nu reprezintă o parte redusă din uh, TTIP și cred că toate întreprinderile ar avea de câștigat în stabilirea unei astfel de piețe, de reciprocități a pieței, în așa fel încât să existe o armonizare și a lanțului de aprovizionare uh, de pe piețele europene și americane. Și noi ceea ce ne dorim uh, prin pe TTIP este ca uh, IMM-urile să nu-și piardă din competitivitate, să aibă de câștigate pe urma acestui acord. Trebuie să, vendi, să venim cu soluții care să ne permită o deschidere asimetrică eventual a uh, uh, piețelor și contractelor de achiziții publice care să poată să includă și IMM-urile. Și e nevoie de predictibilitate în acest sens. E nevoie de transparență și toate aceste elemente sunt deosebit de importante pentru că acestea vor participa și vor contribui la uh, competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii. Mulțumesc foarte mult! Vom avea acum o sesiune de întrebări și răspunsuri și, eventual, dacă puteți să-mi transmiteți, vă rog frumos, de la secretaria lista intervenienților care au solicitat să ia cuvântul. Uh, we have six uh, speakers. First is Mr. Stefanic, please. Thank you very much. Domnul Stefanic. Vă mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și invitațiilor care au cerut un grad mai mare de transparență. Sunt de acord cu toate aceste afirmații și mi-a plăcut în mod uh, special uh, intervenția doamnei Delmar, care a menționat situația din uh, Slovacia și vă pot confirma faptul că în Slovacia toate contractele din achizițiile publice sunt validate doar dacă sunt publicate pe internet. Și în urma acestei modificări uh, legislative, cheltuielile publice cu contractele din achiziții publice au scăzut cu 14% într-un an. Aș dori să-l întreb pe domnul Junkins, care cunoaște mai bine situația din Statele Unite ale Americii, dacă consideră că este posibilă includerea unei asemenea clauze în legislația americană pentru a îmbunătăți uh, transparența în negocierile TTIP. Mulțumesc, domnul Scholz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu invitațiilor, însă aș dori să crești și o legătură între cele două părți ale audierii noastre, pentru că eu cred că uh, guvernele europene și autoritățile locale europene doresc să folosească achizițiile publice pentru a da uh, imbolduri și a stimula uh, activitățile economice locale și pentru a uh, garanta respectarea standardelor sociale și de mediu. În urma inter- uh, primei intervenții, cred că se pune întrebarea, că, uh, următoarea întrebare. Poate, de facto, situația se va îmbunătăți, însă mă întreb dacă de iure vom dispune de o pârghie uh, care să ne permită să promovăm aceste obiective prioritare pentru uh, municipalitățile europene. A doua întrebare. Dacă Statele Unite, dacă municipalitățile și statele uh, americane nu sunt, uh, nu sunt controlate uh, nu pot fi influențate atât de mult de autoritățile federale, este posibilă o modificare de iure a acestei situații? Mulțumesc, Emma. Mulțumesc uh, invitațiilor. Cred că în achizițiile publice există un potențial imens, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii și mai avem o cale lungă de parcurs uh, cu acest subiect uh, delicat al negocierilor. Mă bucură toate propunerile făcute de invitații noștri de astăzi și aș dori să întreb Comisia Europeană dacă a reflectat pe marginea acestor uh, propuneri pe care le-am uh, le-am auzit din partea invitațiilor uh, noștri, mai ales această idee a granturilor federale acordate în Statele Unite ale Americii. Cred că, în general, așa cum a spus doamna Davar, trebuie să ne preocupe transparența până luni în această săptămână toate statele europene ar fi trebuit să transpună directiva privind achizițiile publice. Acest lucru s-a făcut până acum doar de 50% din statele membre. Deci dacă cerem mai multă transparență din partea partenerilor noștri, ar trebui a, să ne preocupe pe, na- pe noi mai mult respectarea transparenței din punctul de vedere al vizibilității întreprinderilor mici și mijlocii și posibilitatea acestora de a depune uh, efort, uh, oferte, de a găsi uh, cereri de oferte, cred că într-adevăr ar trebui să le sprijinim mai mult. Mulțumesc, Irma. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul astăzi. Am uh, mai multe întrebări adresate tuturor invitațiilor. Domnule Iuhin, Statele Unite ale Americii este o economie de piață care apără um, liberul schimb. Deci de ce există aceste legi uh, protecționiste? Care este motivul acestor politici uh, protecționiste? pentru că aceste decizii protecționiste nu vin în interesul Statelor Unite ale Americii. Explicația dumneavoastră mi s-a părut una foarte clară, însă cred că avem nevoie de o bună guvernanță din punctul de vedere al uh, efectuării acestor proiecte. Uh, prin, în, în urma uh, hotărârii proiectelor care se derulează prin granturi federale, care sunt măs- măsurile de control pentru a vedea dacă firmele care au primit contractele respective respectă diferite criterii. Și acum, doamna de Grot, sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră în țara din care provin eu. Societățile comerciale pot folosi contractele, contractele respective dacă garantează o transparență totală pentru a, în ceea ce privește cei care depun ofertele pentru un asemenea ofertă publică. Vă mulțumesc, Joachim. Nu prea înțeleg ce se întâmplă, pentru că există o contradicție cât de departe Um, cât de mult pot profita întreprinderile mici și mijlocii în urma deschiderii pieței achizițiilor publice. Experiențele mele din, uh, din uh, Germania îmi arată că întreprinderile mici și mijlocii au uh, dificultăți uh, pentru că au dezavantaje concurențiale. În uh, achizițiile publice din Germania se stabilesc anumite praguri uh, Uh, care dezavantajă întreprinderile mici și mijlocii care nu pot fi promovate decât, dacă, de, decât pe plan regional. Deci aș dori să știu dacă există informații uh, statistice despre schimbarea peisajului achizițiilor publice, pentru că piața achizițiilor publice în Europa există de mult timp și aș dori să știu dacă există o evoluție pe această uh, Uh, pe această pia- piață care să ne permită să susținem toate aceste lucruri. Un alt punct la care cred că ar trebui să reflectăm mai îndelung. Um, achizițiile publice întotdeauna își doresc reducerea costurilor, însă achizițiile publice ar trebui să țină seama și de alte criterii, de norme sociale, de norme uh, de mediu și așa mai departe. Am depășit uh, epoca în care doar costurile sunt relevante pentru activitatea economică. Acum ne preocupă uh, dezvoltarea uh, durabilă și, din acest punct de vedere, achizițiile pub- uh, publice sunt foarte utile. Doamna Haranțova, vă mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru prezentările lor. Cred că am asistat la idei foarte interesante care sper că vor fi utile Comisiei Europene în uh, negocierile care urmează să fie continuate. A fost, uh, mi s-a părut interesantă intervenția doamnei de Grot. Sunt uh, de acord că întreprinderile mici și mijlo- mijlocii ar trebui să fie campioanele TTIP pentru că mm, Deseori auzim că doar uh, companiile din mari dimensiuni vor avea de profitat în urma acestui acord. Aș dori să vă întreb dacă puteți să ne spuneți mai multe despre situația actuală a, ale întreprinderilor mici și mijlocii pe piața americană. Um, au succes în accesarea uh, contractelor publice din Statele Unite ale Americii și vor înregistra și mai mult uh, succes dacă TTIP va fi uh, adoptat. Doamna Ford în ceea ce privește sectorul digital. Ați uh, menționat necesitatea de a um, armoniza standardele în uh, TIC. Europa respectă standardele ISO, în uh, SUA se respectă standardele NIST și mă întreb dacă această diferență între standarde va duce la probleme pe viitor. În contextul importanței sectorului digital pentru producătorii europeni, uh, este evident că trebuie să se facă ceva din punctul de vedere al armonizării uh, standardelor, standardelor, pentru că în Europa se discută despre alinierea standardelor de asemenea. Domnul Lange, am și o întrebare. Doamna Davar a menționat că în cadrul OCD, 25% din uh, oferte sunt uh, legate, au probleme cu corupția. Există uh, corupția uh, deci, corupția este o problemă în domeniul achizițiilor publice în Europa și în Statele Unite ale Americii. Este o întrebare adresată celor trei experți. Și acum o să începem într-o ordine inversă a vorbitorilor și vom afla care sunt răspunsurile experților. Have... Mulțumesc. Am notat trei întrebări pentru mine. În primul rând, vizibilitatea contractelor de achiziții publice pentru firmele mici. Asta trebuie să apară în Small Business Chapter. A existat și o campanie pentru ca să existe un uh, portal informativ pentru firmele mai mici în cadrul actului respectiv. Comisia a propus asta și cred că ar trebui să existe acest portal de informație pentru firmele mici să poată să urmărească situația cu achizițiile publice. Știu, sau de fapt nu știu dacă în Statele Unite există o asemenea inițiativă, dar ar fi bine să avem pentru IMM-uri un astfel de portal cu valență transatlantică pentru firmele noastre mai mici, așadar. Apoi, s-a mai pus o întrebare în legătură cu transparența și cât de bine pregătite sunt firmele mici pentru aceste contracte. Eu dau exemplu, am dat exemplul G-Cloud pentru că permite depunerea datelor respective o singură dată pentru, pe acest cloud și nu uh, tot timpul și numai date esențiale doar datele inițiale pentru a putea să se precalifici în faza inițială a achiziției respective. Situația din Statele Unite, firmele mici pe piața achizițiilor publice, nu am cifre, nu am date, însă știu că mai puține IMM-uri sunt exportatoare decât în Statele Unite. Însă, firmele mici în Statele Unite cred că pot să profite la fel de mult ca cele din Europa de pe urma unui TTIP cu uh, prevederi legate de achiziții publice și, în general, de deschiderea piețelor. Asta este tot. Profesorul Jurkins. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, am primit o întrebare în legătură de curajul meu. Nu este așa de dificil să fii pro-comerț, în comunitatea din care vin eu, pentru că, de fapt, suntem o comunitate de juriști și de avocați în achizițiile publice de vreo 100.000 de mii de persoane și la, la part, departamentul de apărare ei se ocupă, bineînțeles, cu tot ce înseamnă uh, războiul, aparat, aparatură militară, uh, și ei își doresc uh, securitate absolută și dacă găsesc uh, um, idei mai bune și produse mai bune în Europa, o să o facă. Și bineînțeles că există anumite influențe, influențe germane, de pildă la Congres și atunci se poate orienta un, un contract în acest sens. Piața slovacă este una dintre cele mai transparente din, din lume și știm asta în Statele Unite. Am văzut ce transparență extraordinară există, ce mare transparență există acolo. Pe plan uh, federal, cât privește uh, transparența, s-au văzut că sunt probleme cu contractele cadru și se dorește pe următorii patru ani o mai mare transparență pentru acest tip de contracte. Vorbim aici de vreo 200-300 de miliarde de um, dolari americani care vor fi eliberați astfel pe această piață. Pe plan statal este foarte greu ca guvernul federal să forțeze statul să fie um, mai transparent. Am auzit am multe la, la Washington, m-am întâlnit cu o persoană suspusă acolo și e vorba și de procurorul uh, general american care poate este într-o situație foarte dificilă pentru că ostilitatea este foarte mare între nivelul federal și cel uh, statal. Vorbiți mai despre ajutorul de stat, nu vorbim despre granturi, uh, federal grants și e vorba aici de, de, de transparență, de competitivitate și ar fi bine să nu mai avem o logică circulară ca cea uh, de acum care gestionează aceste uh, granturi federale. Mai există și un tip de achiziție uh, cooperativă, o piață subterană care nu se vede, dar care reprezintă 8 miliarde de euro, de dolari, mă scuzați, numai pe piața uh, TIC. Uh, deci există multe lucruri care se petrec uh, și care trebuie aduse înapoi la transparență. Da, Statele Unite sunt protecționiste când, în condițiile în care se laudă că sunt economie, uh, o economie liberă de piață. Și în ce privește deschiderea pieței, eu mă duc cu trenul de la New York la Washington și înapoi și uh, trenul pe care îl iau a fost construit în 1978 și mă doare spatele, mă doare oasele când merg cu trenul ăsta. Și ce bine ar fi să avem o soluție europeană în acest sens și cred că oamenii nu ar refuza-o. Votanții americani știu treaba asta, însă mai contează și cum pui în aplicare toate aceste cerințe pe plan federal, pe plan statal, mă refer la cerințele sociale. Și există o serie de soluții foarte sofisticate care pot fi puse în uh, practică, soluții legate de corupție, de fraudă și așa mai departe. Mulțumesc! Da, m-aș referi la două aspecte importante, corupția și transparența. Este oare nivelul corupției la fel de mare în Statele Unite ca pe, în restul lumii? Eu cred că oricând avem un contract, oportunitatea de corupție apare, asta este foarte clar. Există foarte multă corupție în ceea ce privește uh, licitația și uh, mai este o problemă de corupție și cu nivelul de informație, pentru că agenția de contractare are niște informații pe care le dă sau nu, cu niște bani sau nu, prin corupție. Deci, într-adevăr, transparența poate să combată corupția în achizițiile publice. Și este clar că dacă ne concentrăm pe un portal informativ, obiectiv, corupția este afectată depinde foarte mult, bineînțeles, și de tipul de firme care sunt participante în instituțiile publice, de cifra de afaceri, de personal și așa mai departe. Aici diferențele sunt mari. Mă opresc aici. Deci transparența poate fi sporită în continuare, dar asta înseamnă că trebuie să ajungem la un acord. Mulțumesc foarte mult! Veți găsi aceste prezentări pe site-ul IMCO și respectiv INTA la comisiile noastre și vreau să, să invit pe domnul de la sindicate, dar și pe doamna de hot să ne prezintă uh, prezentările lor, să ni le transmită, mai bine zis, că nu le-am primit. Acum dau cuvântul domnului Ligemus, care este un binecunoscut invitat la, la comisia noastră știe foarte bine că um, se ocupă de un dosar cât se poate de fierbinte și îi dau cuvântul domnului Schledenmich. Mulțumesc foarte mult! Îi mulțumesc celor doi co-președinți pentru că au realizat această întâlnire, un subiect absolut fascinant. S-a văzut asta și în prezentări. Vreau să vă spun care este perspectiva negociatorului european la TTIP și să fac și multe alte comentarii, să ne plasăm într-un anumit context și să vedem care ar fi principalele provocări, accesul pe piață, apoi nivelul uh, statal din Statele Unite și alte reglementări. Și apoi aș putea răspunde și la întrebări specifice. În primul rând, haideți să vedem care ar fi nivelul acestei discuții legate de oportunitățile la achizițiile publice între cele două părți. Am discutat treaba asta de mai bine de 20 de ani, în sensul că trebuie sporite oportunitățile de intrare pe piață pentru actorii, opera, operatorii noștri. Vorbim de o cotă piață de 15-20%, există și perspective de privatizări. Orice ar fi, acest potențial este enorm. Ne dorim economii de scară și ne dorim ca uh, banii publici să fie cheltuiți uh, în mod chipzuit, mă refer deci la achizițiile publice, și este foarte clar că Statele Unite mențin mai multe obstacole și bariere decât o facem noi aici în Europa. Și negocierile au început după cum urmează. Dacă vă uitați la raportul grupului de lucru, puteți să vedeți că s-a semnalat obiectivul principal, să se sporească aceste oportunități, să fie ele potențate la toate nivelurile de guvernare cu tratament național, adică nu cu discriminări și nu cu prefer, uh, spirit preferențial pentru accesul pe piață, pentru niciun fel de operator. Deci, prima provocare, cunoscută de toată lumea, este cea pe care am prezentat-o. Nu trebuie să repet ceea ce am auzit și în timpul prezentărilor, acel uh, Buy America, care de fapt împiedică companiile care doresc să-și vândă produsele Statele Unite și le îngreunează viața. Noi, europenii, nu trebuie să ne plângem prea mult, ni s-a spus, pentru că tot ajungem la contractele acelea până la urmă, însă uh, trebuie să faci asta după ce ai uh, stabilit o rețea foarte sofisticată de prezență în America, s-a menționat aici industria feroviară din Statele Unite. Deci trebuie să treci prin toate chichițele respective. Uh, nu poți să construiești o locomotivă în Statele Unite, dar uh, trebuie să vezi ce poți să faci cu componentele și piesele respective. Și deci tot lanțul trebuie să fie analizat și dau exemplu acestor componente feroviare. Ehm, există sute de piese pe care ei nu pot să le producă acolo în Statele Unite și ehm, situația este foarte complicată. Chiar dacă obțin contract, vreau să spun, nu înseamnă că nu trebuie să sar peste o grămadă de obstacole într-o adevărată cursă de obstacole. Un alt lucru menționat în acest sens este acela celor set-asides se referă la performanța IMM-urilor în sensul că știți că uh, un sfert dintre anumite contracte sunt rezervate automat pentru IMM-urile americane, deci din start, dar de ce să discriminăm IMM-urile dacă tot dăm IMM-urilor să le dăm și celor din cealaltă parte a Atlanticului. Pentru că noi nu discriminăm pe imm americane când vin la noi să facă afaceri în, în Europa. Deci, iată un alt subiect arzător pe care îl avem la negocierile cu TTIP. În sfârșit, ați mai menționat mulți de dumneavoastră uh, o altă idee care nu este ceva nou, e vorba de un nou tip de legislație federală Uh, care se profilează în competiție cu legislația statală, New Jersey, uh, etc. Cred că săptămâna trecută chiar am discutat cu guvernatorii de la New Jersey, la New York, am încercat să-i convingem să nu mai aducă în plus, să nu mai voteze în plus legislație uh, statală care să favorizeze încă o dată contractele locale. Pentru că asta este tendința, astea sunt principalele provocări deci acest joc între nivelul federal și cel statal, ce să facem noi cu nivelul statal, noi europenii, este o problemă pentru că nivelul statal nu numai că face toată regula uh, uh, în statele respective, impune reguli foarte precise de achiziții specifice, pentru că, bineînțeles, noi aici în Europa nu avem deloc aceeași optică. Dar angajamentele legislației statale față de dreptul internațional și convenții respective este foarte redus. Să dat exemplu aici tot ce înseamnă negocierile OMC. În, la nivelul statului se dă prioritate anumitor entități alese pe sprânceană, nu se face lucruri foarte transparent. Multe alte lucruri însă nu sunt vizate de aceste aranjamente. Care ar fi problema cu acest nivel statal? Și aici mă refer la a treia chestiune a normelor și regulilor în vigoare. Nu există niciun fel de transparență în ceea ce privește ce se petrece la nivel statal. Nu avem o bază centrală de date, nu avem acel TED care există în Statele Unite, cu, în, statele, în, <laughs> în Europa cu um, evoluția zilnică a, a achizițiilor publice. Deci nu e transparență deloc. Și, într-adevăr, regulile și transparența sunt obiective principale în negocierile noastre. Am zis să aibă și Statele Unite ceva ca la noi, un portal uh, centralizată, o bază de date centralizată ca să vedem și noi informațiile legate de aceste achiziții publice, pentru că se petrec multe lucruri și noi nu le știm, dar mai sunt și alte reguli, nu numai de transparență, multe alte reguli care ne preocupă, de care ne putem plânge. E vorba de cerințe de elegibilitate, de licitare, etc. Deci mare, mare problemă este cu această legislație a statelor americane și dacă este ca statele să se angajeze, să-și deschidă piața achizițiilor, trebuie să începem cu problema transparenței. Încă o dată, sunt multe contracte cu bani federali, dar care se petrec la nivelul statului. Și, de, de exemplu, proiecte, proiecte mari de infrastructură, transport public și așa mai departe, sau uh, ape uzate, canalizare, toate astea sunt cu bani de la uh, Guvernul Federal American. Și deci Guvernul Federal poate să facă ceva în acest sens. Dar ei sunt foarte discreți și știu că nu pot oricum să uh, dicteze toate aceste reguli în materie de achiziții publice. Dar se pot face lucruri pentru că ei dau banii, cei de la nivelul federal. Deci trebuie văzut ce se poate face ca guvernul federal chiar să aibă un cuvânt de spus când dă banii respectiv. Noi am făcut niște sugestii în acest sens și ar fi un pas înainte extraordinar dacă regulile federale ar putea să spună să nu aplice Buy America la acest proiect pentru că sunt bani federali la mijloc. Să spun asta statelor. Ă, este foarte clar că e vorba de modul în care reglementez acest tip de subsidii care seamănă mult cu ajutoarele de stat. Apoi, alte reguli despre care am vorbit, pentru că e vorba de accesul pe piață uh, și mă refer aici la regulile legate de guvernanță. Aici e vorba de banii contribuabililor, spunem noi la Comisia Europeană, e vorba de banii consumatorilor și uneori uh, aceste achiziții publice, modul în care ele se desfășoară, sunt, este păgubos. Se înregistrează uh, pierderi. Dar, să fie foarte clar, nu înseamnă că noi ne ocupăm de alițiile publice din punct de vedere social și ecologic. Noi vorbim aici numai despre discriminare, nu vorbim despre alte obiective care pot să fie urmărite sau vorbim aici despre acea etichetare ecologică. Noi suntem foarte deschiși aici nu credem că deschiderea acordurilor de schimb trebuie să se ocupe de aceste alte obiective. Noi dorim să avem piețe funcționale, nu dorim neapărat să mergem uh, pe alte politici, pe alte obiective, cum ar fi cele sociale sau de înverzire, de ecologizare, lucruri care pot fi și trebuie să fie discutate în alte contexte. Aveam 10 minute, cred, și atunci profit de ultimele secunde pentru a răspunde pe scurt altor întrebări care mi-au fost adresate. S-a pus o întrebare legată de uh, Uh, ce se întâmplă cu nerespectarea anumitor uh, norme în Canada. Cu Canada avem și cu ei uh, un acord în curs, la fel cu Elveția. Însă pericolul care a fost menționat este foarte scăzut. Dacă te uiți la bunurile și serviciile furnizate, dacă un bun vine din Statele Unite și dacă doar îl treci prin Canada, nu te ajută mare lucru asta ca să uh, invoci originea, etc. S-a mai pus o întrebare legată de cabotaj, este un detaliu tehnic. Cabotaj înseamnă cine furnizează serviciul, dar nu ceva să face treaba asta. Avem cabotaj în uh, Uniunea Europeană între diverse porturi din statele membre, însă ce se întâmplă cu uh, cabotajul între statele membre individual. Aici pot să apară și alți operatori. De fapt, în Europa nu e foarte mult cabotaj pentru că distanțele respective nu sunt foarte mari. Și, de fapt, nu e ideea aceea cu dacă pot să furnizezi serviciul respectiv, ci mai degrabă dacă aceste eh, nave, cum ar fi spărgătoare de gheață sau feriboturi și mai departe, dacă acele nave eh, trebuie să fie musai americane sau nu în cadrul serviciilor oferite de stat, guvernamentale. Aici este problema în Statele Unite. Domnul Gaspari a pus o întrebare în legătură cu serviciile publice. Da, trebuie să ne asigurăm că atunci când vorbim despre achiziții publice, uh, nu discutăm de faptul că este un serviciu pe care statul îl pune la dispoziție pe piața liberă, ci e vorba de altceva. Încă o dată, nu dorim să schimbăm echilibrul actual. Nu e vorba de cine poate să furnizeze un anumit serviciu. Când e vorba de aceste servicii scoase la achiziții publice, există servicii uh, in-house la nivel comunal, regional, care nu sunt acoperite de aceste reguli. Noi eh, trebuie să înțelegem ce este exclus și ce este cuprins eh, în regimul acesta. Domnul Caspari a mai întrebat în legătură cu oportunitățile, cu dimensiunea acestora Uh, ne întoarcem la statistici, un subiect pe care îl tot discutăm cu prietenii americani, dar de fapt cifrele nu există. Uh, nu prea avem cifre. Uh, putem să știm câte contracte s-au executat, dar nu știm volumul de bunuri din aceste schimburi comerciale. Noi știm doar că piața noastră e destul de deschisă Americanii contestă faptul că ar intra destul de mult pe piața noastră, dar nu avem statistici. Ar fi bine să explorăm uh, mai cu atenție datele electronice, cum ar fele din TED Daily, dar asta nu este o garanție. De câte ori vorbim despre statistici, statistici americanii spun nu pot să vorbesc despre asta pentru că nu am ceva centralizat. Și asta e tot timpul răspunsul standard. S-a mai pus întrebarea legată de vize din partea domnului Winkler. Uh, și vreau să repet că CETA, de fapt, nu se ocupă de vize, ci de negocieri comerciale, dar să știți că tot timpul le cerem canadienilor să facă ceva și să nu mai ceară vize de la anumite state membre ale noastre, cum se întâmplă în continuare. Apoi o altă întrebare legată de de dialog, dar nu mai știu despre ce era vorba. Yeah, okay. This is... Da. Comisia monitorizează împreună cu colegii de la alte direcții generale, monitorizează toate aspectele comerciale și e foarte greu de știut exact cum anume toate prevederile comerciale sunt implementate. Mulțumim foarte mult. Cred că dumneavoastră ați încercat să uh, ne răspundeți la întrebări. Mergeți curând la New York, am înțeles, nu? Așa că vă urăm mult succes! Și să încercați să transmiteți mesajul nostru european, să promovați poziția noastră europeană. Iată că ajungem deci la finalul ședinței noastre și acum raportorii din partea IMCO au posibilitatea de a adăuga câteva cuvinte. Vă rog, Dita! Da, mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, domnule președinte, doamnă președinte. Cred că ce am discutat noi astăzi reprezintă o parte importantă a negocierilor TTIP și, într-adevăr, am ascultat niște puncte de vedere foarte interesante, contribuții și sugestii interesante despre ceea ce exact putem face pe durata negocierilor, tocmai pentru a avea rezultate. Și, ca și o primă concluzie, este că sunt absolut de acord cu ideea că IMM-urile trebuie să devină campioni acestui TTIP. Și pentru asta trebuie să încurajăm negociatorii europeni să Uh, convingă omologii americani pentru a da, uh, pentru a promova aceste IMM-uri. Știți că și în SUA acești agenți economic, economici sunt uh, agenți economic cheie, sunt angajatori foarte importanți, sunt cei care duc la modificări, la schimbări, la evoluție, trecerea spre epoca digitală. Deci, trebuie să-i promovăm. Al doilea aspect. Cum anume vrem să putem prom- să promovăm aceste achiziții publice și această piață? Din discuțiile noastre reiese către rezultatele trebuie să se manifeste la toate nivelurile, la nivel federal, la nivel de state americane și în acest sens avem nevoie de un angajament din partea omologilor noștri americani pe aceste subiecte. Și aș vrea să promovez încă o altă idee pe lângă negociatorii europeni. Trebuie să convingeți omologii americani să elimine uh, doar trei cuvinte din uh, Uh, legislația, din politica lor și dacă reușim asta, vom avea modificări importante și pozitive pentru companiile europene. Și sper că la finalul acestor negocieri vom fi în măsură să vedem un rezultat ambițios în uh, domeniul achizițiilor publice și am speranța că vom avea o, o, o, o modificare notabilă a situației companiilor europene în momentul în care acestea vor să aibă acces pe piața americană. Acum, uh, domnul președinte, eu am să vorbesc în calitate de raportor de TIP pentru Parlament. Uh, mulțumesc, mulțumesc foarte mult experților. Într-adevăr, uh, contribuțiile dumneavoastră au fost foarte fructuoase în această dimineață și cred că am reușit să răspundem la chestiunile cele mai dificile care au putut apărea în procesul de negociere. După părerea mea, aici ajungem la un punct de cotitură sunt foarte multe probleme pe care le-am discutat în mod public, însă subiectul acesta este ceva crucial pentru Uniunea Europeană. În ceea ce privește procesul de negociere, care durează deja de mai mult de trei ani și observăm că până în prezent încă nu e niciun progres. Și dacă nu se înregistrează niciun progres în următoarea, următoarea sau următoarele două runde de negocieri, atunci în luna iulie va trebui să ne gândim și să vedem dacă e să mai continuăm sau dacă spunem că, ok, nu e posibil și nu putem ajunge la un acord. Evident că e complicat. Am auzit că există foarte multe obstacole, s-au spus, uh, experți au spus acest lucru, mai ales în ceea ce privește diferitele niveluri care intervin, statul federal, uh, sub, nivelul subfederal, uh, felul în care acesta este finanțat de, cu fonduri guvernamentale uh, care vin de la nivelul federal și așa mai departe, și felul în care diferite entități sunt implicate. E clar că avem nevoie de transparență, e clar că avem nevoie de statistici fiabile și e clar că avem nevoie de obiective politice diferite în materie de achiziții publice. Uh, spre exemplu, gândiți-vă la partea fiscală, gândiți-vă la politicile de mediu, gândiți-vă la uh, politicile uh, sociale. Toate aceste lucruri trebuie să fie armonizate într-un mod coerent, organizate într-un mod coerent, în așa fel încât să putem ajunge la un rezultat un rezultat care să fie benefic și pozitiv, uh, mai ales pentru IMM-uri, dar și pentru oameni, oameni în general, cei care sunt angajați, cei care sunt angajatori, în așa fel încât toată lumea să aibă ceva de câștigat. TTIP-ul trebuie să fie în interesul nostru al tuturor, a tuturor celor implicați și nu doar uh, pentru a servi anumite interese economice. Deci e clar că există loc și de mai bine, am văzut asta astăzi, atât pe, pe partea europeană cât și pe partea SUA și sunt optimist. Eu sunt așa, natura mea e o natură optimistă. Așa că să sperăm că vom fi în măsură să găsim o cale pentru a înregistra progres. Și să nu ajungem în luna iulie într-o situație în care să spunem că da, bun, asta e toată povestea, s-a încheiat. Bun, încă o dată doresc mult succes negociatorilor pe aceste subiecte la următoarea rundă de negocieri. Și acum, doamna Ford. Da, și eu la rândul meu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru cooperare și e clar că acest capitol al achiziției publice este foarte important pentru piața internă, pentru comisia noastră și știm cu toții că e nevoie de sprijin pentru negocierile TTIP și în același timp trebuie să fim în măsură să demonstrăm și beneficiile pentru organizațiile europene și întreprinderile europene. Uh, sunt impresionată de mesajele pozitive care au fost transmise de diferitele federații care reprezintă IMM-urile astăzi și e clar că acest lucru s-ar putea să fie ceva foarte benefic pentru IMM-uri dacă spărim transparența. Și a fost foarte util să avem câteva sugestii foarte practice din uh, cel al doilea panel de experți despre felul în care concret putem să sporim uh, aceste beneficii, să găsim și alte căi pentru a facilita stabilirea unei piețe transfrontaliere, uh, transatlantice de achiziții publice. Și acum e clar că, bun, vom avea tot felul de declarații politice, cu toții suntem obișnuiți cu asta și știm că bă, dăm și noi discursuri politice pe față de organizațiile noastre la nivel local, dar avem nevoie și de soluții practice, care iată le-am găsit astăzi. Și sunt de acord cu ceea ce s-a spus putem continua, putem să uh, sperăm în continuare că vom găsi căi practice de a ușura uh, încheierea acestor negocieri pe achiziții publice. Mai ales că e vorba de un sector care este în creștere. Nu uita sectorul digital. E clar că trebuie să acționăm la nivel internațional. Deci, toate aceste elemente și toate aceste căi de negociere și de discuții trebuie să rămână deschise în așa fel încât să vedem cum anume, până la urmă, acordul acesta transatlantic va fi în beneficiul nostru a tuturor. Acum, uitați, avem la dispoziție niște broșuri uh, care sunt referitoare la felul în care uh, uh, poți introduce aplicații pentru piața europeană de, aplicații, de achiziții publice. Uh, diferite organizații au uh, participat e un ghid îndrumător un ghid îndrumător pentru cei din domeniu și dacă mai aveți în continuare, eu știu, o semne de întrebare, um, la, în spatele sălii sunt aceste broșuri, le puteți lua cu dumneavoastră și cu siguranță că dacă vi se pun întrebări despre piața de achiziții publice din Uniunea Europeană, veți găsi în mod clar răspunsuri la toate aceste întrebări în această broșură. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Vreau să vă mulțumesc și eu tuturor pentru cooperare și iată că acum vom trece peste două minute la ședința INTA în sala 1A002, deci la etajul 1 din această clădire.